El siguiente punto de orden del día. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună, politica comercială comună. Dau cuvântul în primul rând doamnei raportor pentru patru minute, doamna Gisthout Rohol. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, știți cu toții că puterea și influența Parlamentului European în ceea ce privește politica comercială comună, dar și în ceea ce privește procedura de comitologie, care se numesc acum măsuri de punere în aplicare sau acte delegate, deci puterea Parlamentului European a crescut. Ca urmare a acest acestei schimbări o mulțime de regulamente din domeniul comercial au uh, trebuit să fie adaptate noului cadru legal. Acest mare pachet, numit Omnibus 1, conține mai mult de 20 de regulamente prin care se numără și uh, regulamentul împotriva antisubvenții și antidumping. După ani și ani de zile de negocieri, după îndelungi uh, discuții în cadrul unui trialog, în iunie am reușit să ajungem la un consens politic. Procesul nu a fost deloc facil, dar până la final am reușit să ajungem la o soluție viabilă. Dați-mi voie să subliniez doar câteva elemente. 1. Până la final rolul statelor membre în uh, procedurile anti și anti ale Comisiei au fost uh, litigioase, au fost uh, foarte foarte discutate, a prins discutate. S-a creat, s-a dorit crearea un, acelui InfoPlus despre care știți cu toții. Dar Parlamentul European a cerut respectarea tratatului de la Lisabona în litera sa. Uh, tratat de la Lisabona care oferă mai, o greutate mai mare Parlamentului European și în domeniul comercial. Parlamentul European cerea cel puțin ca statele membre să nu primească drepturi suplimentare față de cele care constituie în momentul de față status quo-ul. Uh, practic, uh, tratatul de la, de la Lisabona mai, întărește mai întâi de toate rolul Parlamentului European și nu al statelor membre. Comisia nu prea văzuse asta la începutul negocierilor, dar am reușit să soluționăm problemele. 2. Parlamentul în cursul negocierilor a combătut Uh, propunerea Comisiei de a lungi uh, procedurile antidumping și antisubvenții la 18 uh, luni. Se păstrează cadrul inițial care se derulează pe parcursul a 15 luni. E important să avem o claritate și o coerență judiciară. Toată lumea trebuie să știe la ce se poate aștepta. 3. În contextul uh, regulamentelor cu privire la măsurile de salvgardare, am reușit să îmbunătățim situația, pornind de la cazul Coreei de Sud. Uh, Uh, în ce constă îmbunătățirile? În ce constau îmbunătățirile? Procedurile de control trebuie să fie uh, demarate la finalul uh, negocierilor și mai există și uh, procedurile care vizează evaluarea legalității acordurilor încheiate dată fiind complexitatea pachetului Omnibus 1, a fost uh, necesară sporirea sau uh, crearea unei, uh, unui nou text mult mai lisibil, mult mai coerent. Însă, pentru ca acesta, această ambiție să fie atinsă, Comisia trebuie să prezinte o versiune consolidată a acestor regulamente până în iunie 2014. De asemenea, vreau să atrag atenția asupra uh, relației dintre Omnibus 1 și modernizarea relațiilor comerciale. Omnibus 1 conține o serie de modificări în ceea ce, procedurale în ceea ce privește procedurile antidumping și antisubvenții. Noi nu am încercat în aceste, prin aceste modificări să aducem atingere esenței acestor, uh, uh, acestor proceduri nici pe departe, am încercat doar să rafinăm detaliile. Uh, eu cred că, pe ansamblu, putem fi mândri de rezultatul obținut și nu pot decât să sper că acest rezultat va fi votat cu o mare majoritate în plen. Și încă ceva, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la negocieri, vreau să mulțumesc comisiei, uh, Consiliului și vreau să-i mulțumesc de asemenea colegului Lightfried. Omnibus 1 și Omnibus 2 au fost tratate într-o manieră paralelă și foarte colegială. Uh, munca a fost extraordinar de plăcută, vă asigur de asta. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și acum, pentru patru minute, al doilea raportor, domnul Leichtfried. Gracias, señor presidente. Spreche ich besser. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, vorbi în limba mea maternă, pentru că dacă aș încerca să, vă vorb- să vorbesc în limba dumneavoastră maternă, n-aș ajunge niciunde, mai mult ca sigur. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, doamnei raportoare Munca a fost uh, deosebit de plăcută. Vreau de asemenea să, să le mulțumesc tuturor celorlaltor colegi care s-au implicat în tratarea acestor dosare. Vreau să le mulțumesc în special acelor oameni care niciodată nu sunt numiți <laughs> sau nu sunt uh, desemnați, și anume uh, colaboratorii din secretariatul Comisiei INDA care au făcut, care au purtat pe umeri cea mai mare parte a poverii. Tratatul de la Lisabona a transformat uh, Parlamentul European în colegiuitor și co-semnatar în uh, contextul politicii comerciale comune. Și tratatul de la Lisabona a dus, prin implicarea Parlamentului European, la schimbarea politicii comer comerciale europene. Cei care sunt împotriva tratatului de la Lisabona uh, luptau de fapt împotriva unei democratizări sau a unei liberalizări a politicii comerciale și dacă n-au înțeles greșeala pe care au comis-o până acum, cu siguranță nu, nu vor înțelege nici de acum înainte. Dar să revin la Omnibus 2. Conform tratatului de la Lisabona, comitologia urma să fie modificată, în, transformată în ceva mai modern. Parlamentul European urma să își spună cuvântul, uh, procedura a durat mult prea mult din punctul meu de vedere, a durat vreo patru ani de zile, însă, din păcate, n-am putut încheia discuțiile mai rapid care au fost aspectele esențiale în cadrul uh, negocierilor, din punctul nostru de vedere, în, în contextul negocierilor cu Consiliul. Uh, noi considerăm că trebuie neapărat uh, să se acorde termene fezabile Parlamentului European pentru a respinge eventual anumite acte delegate. Uh, eu am considerat că e important ca Parlamentul European să fie implicat și în discutarea, redactarea actelor delegate uh, știu că au existat reticențe din partea, știu prea bine că au fost reticențe în, context, în, în sânul Consiliului când a venit vorba de această temă, dar eu, sincer să fiu, nu înțeleg aceste reticente, reticențe, pentru că dacă ești implicat în discutarea actelor delegate de la bun început, atunci cu siguranță ești capabil să îți dai acordul mult mai repede și mult mai eficient. Am înțeles pe parcursul negocierilor că Comisia Europeană are nevoie de posibilitatea de a acționa rapid în anumite contexte. Dar există contexte în care această reacție foarte rapidă din partea Comisiei nu este neapărat necesară. Am reușit să ajungem la un echilibru. Și ca urmare a acestui echilibru, la fel ca și antevorbitoarea mea, nu pot decât să sper că aceste rapoarte se vor bucura mâine de majoritatea voturilor Parlamentului European. Aceste teme poate că nu par foarte interesante așa la o primă vedere, dar uh, sunt teme foarte dificile, dar și foarte necesare. Toate aceste legi, toate aceste acte legislative uh, Uh, sunt necesare pentru ca Parlamentul European să funcționeze, activitatea legislativă a Uniunii Europene să funcționeze și în contextul acesta al politicii comerciale comune. Și mă bucur că am ajuns la acest rezultat. Vă mulțumesc! Senior... Mulțumesc, domnule Leichfried. Acum, în numele Comisiei, dau cuvântul domnului comisar Mimica. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Domnul comisar de Gucht este reținut de o ședință cu omologii săi. Aș vrea să mulțumesc celor doi raportori și președintelei Comisiei INTA pentru munca dumneavoastră și cooperarea a, pe care am avut-o la acest dosar. Este vorba de deciziile care se iau în politica comercială în ceea ce privește implementarea actelor delegate, așa cum au fost introduse ele de tratatul de la Lisabona. Dezbaterea de astăzi uh, se referă la cel de-al doilea vot al Parlamentului în a doua lectură. În urma trialogului de pe 5 iunie și în urma votului din Comisia INTA pe 11 iulie, Parlamentul a cerut uh, să se susțină poziția din a doua lectură, iar textul pe care îl aveți în fața dumneavoastră este conform rezultatului acestui trialog și este susținut pe deplin de Comisie. Susținând poziția în prima lectură a Consiliului, vom permite intrarea în vigoare a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare. După cum vă amintiți, procesul legislativ n-a fost deloc ușor în acest domeniu. A fost nevoie de mult timp, poate prea mult timp, aproape trei ani, între prima propunere a Comisiei și intrarea sa în vigoare. Suntem de asemenea de acord că a fost nevoie de concesii de ambele părți pentru a ajunge la un compromis. Aș vrea însă să vă asigur că Comisia a acționat cât de repede cu putință pentru a ajunge la acest moment. Ar fi cinstit, pe de altă parte, să spunem că adoptarea celor două regulamente va face ca Uh, regulamentul referitor la politica comercială să se schimbe radical. Cu regulile de implementare pe care le avem, am reușit să ajungem la un nou echilibru instituțional care va completa actele delegate și de punere în aplicare în domeniul politicii comerciale. Iată care este principala realizare. Faptul că avem noile proceduri acum ne va permite să acționăm rapid pentru a implementa politicile comune comerciale și să acordăm asistență cât mai eficient cu putință. Actualizând procesul de luare a deciziei, vom putea reacționa la timp și vom oferi o mai mare credibilitate la nivel global. Aș vrea să confirm de asemenea declarația Comisiei în cadrul trialogului în special faptul că Comisia va merge mai departe cu procesul de codificare a regulamentelor afectate prin adoptarea celor două pachete. Acest proces va fi inițiat până la 1 iunie 2014, acesta fiind termenul maxim pentru a îmbunătăți cadrul legal pentru toți actorii implicați, pentru că acesta este obiectivul nostru. Aș vrea să mulțumesc în numele comisarului de Gucht, raportorilor și Parlamentului pentru implicarea în acest dosar atât de important. Comisia se va asigura că noul cadru va funcționa așa cum trebuie eficient. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și acum trecem la oratorii în numele grupurilor politice și, în primul rând, domnul Caspari, două minute în numele grupului PPE. Domnule președinte, stimați colegi, mai întâi de toate vreau să-i felicit pe cei doi raportori. Ceea ce au reușit ei împreună cu raportorii uh, din umbră în ultimele luni e un rezultat pozitiv și mă bucur că, iată, putem încheia discuția pe marginea acestui subiect anul acesta. Când vine vorba despre actele delegate, despre ce vorbim de fapt? Vorbim despre activitatea de unic legiuitor al a Comisiei Europene. Dar toate acestea înseamnă mai multă responsabilitate pentru noi toți. Uh, noi legiuitorii, colegiuitorii trebuie uh, în cazul fiecărui act legislativ să decidem care sunt uh, temele pe care le vom reglementa noi și care sunt temele pe care le vom lăsa uh, la latitudinea comisiei. Pentru comisia pentru comisie, toate acestea reprezintă de asemenea un mare efort, pentru că comisia trebuie să decidă ce anume vrea să reglementeze prin acte delegate. Și dacă mă tot gândesc la exemplele din trecut cu reglementarea uh, hârtie igienice sau curburii bananei. Uh, mi-aș dori, nu pot decât să spun că mă gândesc că ar fi bine ca Comisia Europeană să se concentreze asupra temelor într-adevăr esențiale uh, cu privire la acte care trebuie să facă obiectele, obiectul unor acte legislative, acte delegate. De asemenea, trebuie să îmbunătățim uh, cooperarea cu Comisia, trebuie să stabilim care sunt actele delegate pe care le putem accepta, care sunt cele pe care nu le putem accepta și care sunt tipurile de dezbateri pe care le-am putea avea pentru a clarifica situația. Cred că uh, exemplul raportului Proust uh, este unul gre, greitor. Uh, în cazul acestuia, o dezbatere în prealabil ar fi fost, ne-ar fi scutit de votul de mâine. Deci, nu pot decât să mulțumesc pentru aceste rapoarte și sper din tot sufletul ca a noastră cooperare în domeniul comercial să se îmbunătățească pe viitor. El Mulțumesc și acum domnul Moreira în numele socialiștilor două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Dați-mi voie să spun în sfârșit, la patru ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, pachetele legislative Omnibus 1 și Omnibus 2, care reglementează politica comercială a Uniunii Europene sub egida dispozițiilor tratatului de la Lisabona privind actele de implementare și delegate au um, reușit în sfârșit să capete formă. A fost nevoie de patru ani, dar iată că s-a întâmplat. Uh, vestea e bună pentru Uniunea Europeană, dar din păcate a durat destul de mult. Faptul că acest proces legislativ s-a lungit așa de tare ar trebui să ne servească drept lecție pentru viitor. Trebuie să ne îmbunătățim eforturile pentru a accelera procesul, pentru a răspunde rapid nevoilor cetățenilor și companiilor europene. Procesul legislativ european trebuie să stabilească un mandat flexibil, uh, așa cum face Parlamentul European. Faptul că trebuie să votăm pe acest mandat în plenară încetinește lucrurile acordurile interinstituționale nu pot fi uh, rigide, trebuie să fie mai flexibile. În ciuda dificultăților care uh, au apărut la negocieri, acordul la care s-a ajuns este unul satisfăcător și menține principiile pe care am vrut să le avem încă de la început. De exemplu, diferențierea clară între actele delegate și cele de punere în aplicare. Un aspect important de remarcat aici este că Parlamentul nu are dreptul de scrutin pentru primul tip de acte. Este importantă și procedura de comitologie. Parlamentul European poate acum să analizeze care sunt aspectele care vor fi supuse actelor delegate. Acum are până la patru luni Procesul este unul complex și îndelungat. Vreau totuși să spun în mod explicit că apreciez eforturile făcute de raportorii Leifried și doamna Godeliva Christoph Lovort, care s-au dedicat acestei activități. Uh, președinția irlandeză a Consiliului trebuie de asemenea să primească mulțumirile noastre pentru finalizarea negocierilor. Mulțumim Comisiei pentru deschiderea către noi soluții care să reprezinte baza unui viitor acord. Mulțumesc tuturor și felicitări! Mulțumesc, domnule Moreira, și acum, în numele grupului ALDE, domnul Rinaldi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Profesorul Moreira, președintele comisiei noastre, are dreptate. Patru ani ca să ajungi până aici s-ar putea să fi fost puțin prea mult. Evident, și eu vreau să-i felicit pe colegii raportori care, în sfârșit, au finalizat acest trialog, acest acord Eh, cu Comisia și Consiliul. Pe baza noilor competențe privind comerțul internațional din Tratatul de la Lisabona, se putea accelera puțin eh, această acest rezultat în ceea ce privește actele delegate. Dincolo de ceea ce s-a convenit și care mulțumește fără îndoială Parlamentul European, trebuie totuși să fim conștienți de faptul că mai rămân multe de făcut, nu doar prin intermediul regulelor indispensabile, ci și prin uh, ceea ce ar fi un respect reciproc și o încredere reciprocă ce trebuie să fie câștigate de Comisie și Consiliu uh, în cadrul Parlamentului European. Și evident și viceversa este valabil. Comisia pentru Comerț Internațional și instituția noastră, de altfel, a reușit să lucreze împreună cu un mare sentiment al responsabilității. În ceea ce privește chestiuni recente, mă gândesc la chestiunea actelor delegate într-un singur act, în ceea ce privește cele 10 nouă țări beneficiare ale țări, schemei GSP+. Poate că ar fi trebuit să existe mai mare deschidere și colaborare din partea Comisiei aici. În orice caz, această procedură de colaborare este indispensabilă din două motive. Pe de o parte, evident, din perspectiva rapidității și a unor calendare clare. Să nu uităm de asemenea că, dincolo de rapoartele noastre interinstituționale, există întregi categorii profesionale, există acei factori interesați care așteaptă rezultatul activității noastre, care trebuie să fie consultați și care au nevoie ca procedurile noastre referitoare la comerțul internațional să implice și să fie transparente. Și din, acest pa- din această perspectivă, un pas înainte a fost realizat cu acest raport. E important să nu ne oprim aici. Mulțumesc. Trecem acum la alți vorbitori. Domnul Iacolino, două minute. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte fără îndoială, totul e bine când se termină cu bine, așa cum au spus și colegii mei intervențiile anterioare. Mulțumită dedicării celor doi raportori. Două regulamente importante care au ajuns în faza finală a acestui mandat și care reprezintă o implicare reală pentru alinierea normelor decizionale în ceea ce privește politica economică. Chestiunea actelor delegate a fost pusă aici, va necesita roluri și responsabilități clar definite. Trebuie să intensificăm competitivitatea companiilor noastre cu cerința de a consolida politica noastră comercială. Și acest lucru trebuie să se ne facă în strânsă colaborare cu alte entități importante. Mă refer la TDI, de exemplu, acum în examinare în Comisia pentru Comerț Internațional, uh, și sperăm că asta să dea o adevărată oportunitate de creștere companiilor europene pentru a compensa daunele uh, suferite în urma subvențiilor din statele terțe. Trebuie să existe o transparență a procedurilor și un context favorabil pentru importator și exportator pentru a garanta o bogăție, pentru că asta se dorea prin tratatul de la Lisabona, cu accentul pus pe politica comercială Rolul central al Parlamentului European este clar definit pentru crearea unui cadru legislativ și a unor reguli clare și uniforme. Trebuie să existe o politică comercială care să ducă la coeziune și competitivitate în rândul IMM-urilor. Prin urmare, salutăm cele două recomandări, uh, cele două rapoarte, pentru că stabilesc niște norme clare în acest domeniu și facilitează funcționarea politicilor comerciale. De asta este nevoie, să eliminăm practicile neechitabile și să garantăm companiilor europene activitatea într-un context internațional competitiv pe baza unor norme uniforme. Parlamentul trebuie să joace un rol esențial în garantarea acordurilor internaționale bilaterale care să ducă la un context simplificat și care să creeze cele mai bune condiții pentru un comerț internațional unde regulamentele omnibus și modernizarea instrumentelor comerciale să consolideze rolul central al Parlamentului nostru. Mulțumesc, domnule Iacolino. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Există o singură cerere. Dau cuvântul domnului Bankin. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. E nevoie de timp pentru ca lucrurile să meargă în direcția cea bună. Sper din tot sufletul că vom putea într-un final să votăm aceste acte legislative atât de mult timp uh, negociate, și anume patru ani. Eforturile au fost substanțiale și nu putem decât să sperăm că uh, activitățile noastre vor fi mai uh, flexibile și mai eficiente pe viitor, pornindu-se de la aceste reguli noi create. Avem nevoie de această flexibilitate și de această eficiență, pentru că dacă nu, uh, ne vom mâneca în noi anul de concurenți pe plan uh, internațional. Vor exista noi reguli, noi clauze, noi măsuri de salvgardare. Comisia a primit în uh, o competențe sporite în multe domenii esențiale și tocmai de aceea trebuie să putem controla activitatea Comisiei. De la palabra. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului comisar Mimica. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar aș vrea să subliniez că prin adoptarea acestui acord instituțional, Comisia va putea reacționa și mai rapid pentru a susține interesele europene, lucrând în același timp uh, într-o cooperare întărită cu partenerii săi instituționali. Prin aceste două regulamente, Comisia așteaptă să implementeze noile roluri la începutul anului 2014 și să activeze procedurile de luare de decizie și canalele de comunicare, așa cum sunt stabilite în noul cadru. Când vom avea noua structură, vom continua cu monitorizarea funcționării acestui sistem pentru ca ea să fie și mai inteligibilă și eficientă pentru cetățeni. În încheiere, aș vrea să subliniez uh, importanța pe care o acordăm faptului că Parlamentul a reacționat atât de rapid la aceste două dosare, mai ales în această perioadă de activitate legislativă atât de intensă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Dau cuvântul doamnei Quishud Rohol. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, prezentarea dumneavoastră, făcută de dumneavoastră. Competențele în domeniul comercial se află într-un final după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona pe mâini democratice. Nu putem sublinia în suficient importanța acestui lucru. Totul a durat atât de mult și dați-mi voie să fiu uh, ironică aici, pentru că Comisia vrea să lase lucrurile așa cum erau în trecut. Uh, Uh, Consiliul a vrut dintr-o dată competențe sporite și uh, cele două instituții au fost uimite că Parlamentul European a îndrăznit să spună că, iată, avem tratatul de la Lisabona care ne oferă anumite posibilități, posibilități pe care vrem să le utilizăm. Și faptul că s-a ajuns până la mm, urmă la acest compromis uh, nu poate fi decât lăudat și uh, acest compromis este o dovadă a faptului că am cooperat până la urmă bine. Domnule comisar, dumneavoastră spuneați că pe viitor Comisia va putea acționa mai repede și mai eficient. E drept. Negocierile acestea au fost necesare tocmai pentru a oferi această posibilitate Comisiei. Parlamentul va putea să urmărească mai bine ce se va întâmpla și va putea să controleze mai bine executivul și vom uh, putea să trecem prin această activitate cât se poate de grea, dar cu totuși cu foarte mult uh, respect unul pentru celălalt. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, în final, domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, politica comercială a Uniunii Europene este de la tratatul de la Lisabona o nouă politică cu perspective noi. Este mai democratică, este mai uh, parlamentară și um, Comisia va putea să studieze acum, să putem, vom putea studia mai bine ce face Comisia, vom putea în același timp și să corectăm dacă nu corespunde intențiilor noastre. Instrumentele pentru aceasta, pentru ca politica comercială la nivel european să poată să fie și o politică socială, să poată să fie și o politică pentru drepturile omului, să aibă și componente de mediu, toate acestea le-am realizat și acum suntem cei responsabili pentru această politică și trebuie să avem grijă ca politica comercială să fie altceva decât a fost înainte. E un lucru bun, zic eu, și este calea corectă pentru a ajunge la un viitor diferit din punct de vedere comercial. Vă mulțumesc!